în decembrie anul trecut. Au avut loc apoi consultări al tuturor părților uh, interesate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Dragi colegi, am primit șase moțiuni de rezoluție pe acest uh, subiect. Votul va avea loc mâine. Așa că închid aici dezbaterea și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de declarația Comisiei în ce privește importurile de carne din țările terțe. O să începem cu comisarul Vasiliu. Aveți cuvântul, doamnă comisar. La na me sihorisete, γιατί Regret, doamnă președinte, pentru că este un subiect foarte interesant și are multe fațete. Voi avea o intervenție destul de lungă. Comisia uh, a stabilit o serie de măsuri pentru produsele alimentare care provin din țări terțe. Uniunea Europeană a avut o politică eficientă de import care a ținut uh, seama de dezvoltările științifice și de situația din țările terțe. Acordă o atenție uh, deosebită tuturor uh, bolilor care pot să afecteze până la urmă alimentele, pentru că uh, importul unor asemenea alimente infestate pot să aibă consecințe uh, grave. Noi, uh, la nivelul Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalieră, am luat măsuri inclusiv fitosanitare pentru a ne proteja. Este clar că statele terțe pot să adopte măsuri fitosanitare proprii, dar care să nu fie menite să crească riscurile pentru sănătatea uh, animalelor. Iar noi, uh, în măsurile pe care le avem vis-a-vis -vis de relațiile noastre comerciale cu state terțe, um, respectăm toate aceste cerințe. Statele terțe nu pot să eh, ne refuze respectarea eh, cerințelor noastre. În Uniunea Europeană avem reguli stricte pentru identificarea eh, stării de sănătate a animalelor. Noi putem urmări traseul pe care carnea infestată eventual îl ia. Noi urmărim uh, toate stadiile uh, de la fermă până când carnea ajunge pe masa consumatorului, există aceste reguli de trasabilitate, astfel încât să uh, fim convinși că nu există niciun risc pentru sănătatea oamenilor când consumă carne importată. Aș vrea să insist și asupra faptului că măsurile privind eventualele boli în sectorul zootehnic din Uniunea Europeană, cum a fost BSE-ul, au dus la o scădere a încrederii consumatorului și o scădere a comerțului cu carne. Dar dați-mi voie să vă explic și în detaliu măsurile pe care le-am luat noi privind importul de carne de vită pentru a proteja consumatorii din Uniunea Europeană și pentru a respecta toate standardele europene în același timp pentru a fi în uh, conformitate cu măsurile care s-au luat la nivelul Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalieră. Doar 12 state din afara Europei uh, pot să îndeplinească toate cerințele pe care Uniunea Europeană le impune și noi importăm carne de vită doar din acele țări din state terțe care au fost autorizate în mod expres de către comisii care um, au verificat situația de sănătate în sectorul zootehnic. Țara de origine trebuie să fie ă, o zonă care ă, nu a fost afectată de ă, boli în sectorul zootehnic. Există de asemenea planuri privind rezidurile animaliere care ar putea să fie folosite în industria medicamentelor al patrulea rând, toate importurile de carne trebuie să provină de la abatoare care au fost autorizate. În al cincelea rând, avem condiții specifice în ce privește producția și uh, depozitarea cărnii. Toate aceste uh, măsuri de protecție facă doar din Australia, Canada, Chile, Noua Zeelandă și Statele Unite sunt permise. Din celelalte țări autorizate um, importăm doar carne dezosată. Aceste reglementări fac ca uh, orice uh, virus care eventual ar fi putut să existe în țara de origine să ă, fie distrus uh, prin uh, măsurile de prezervare a cărnii care ajunge la noi. Iar uh, comisiile de veterinar, de asemenea, verifică calitatea cărnii, se exercită controle în momentul în care la graniță sosește carnea și există inspectori specializați pentru asta. Toată carnea importată este supusă unor asemenea controle veterinare. Carnea trebuie să fie însoțită de documente, dar se fac și verificări eh, directe ale calității cărnii aceste verificări de identitate se produc, cum spuneam, la graniță și în plus mai există un control veterinar uh, la 20% din întregul volum de carne importată prin sondaj. În Uniunea Europeană există măsuri care ne permit ca orice suspiciune legată de carne să poată să fie verificată dincolo de toate măsurile pe care eu le-am descris până acum. Toate măsurile prezentate sunt 100% armonizate, iar Organizația pentru Siguranță Alimentară uh, garantează că pașii întreprinși uh, ne protejează de pericolul de a importa carne infestată. Există, cum spuneam, acest sistem de control la importuri, iar în uh, ce privește produsele de carne, noi am armonizat cum spuneam, condițiile de import, noi nu am avut nici un fel de mm, formă de febră aftoasă la carnea importată în Uniunea Europeană. Iar izbucnirea epidemiei de febră aftoasă în Marea Britanie a fost produsă de import ilegal de carne, probabil din Asia și de uh, utilizare ilegală de asemenea a unor uh, a forme de hrănire a vitelor. Sper că ați văzut cu toții afișele care sunt uh, expuse la aeroporturi care explică regulile de introducere în țară a unor produse de origine animalieră. În ce privește îngrijorarea dumneavoastră în legătură cu importurile de hrană din Brazilia, noi în ianuarie anul trecut am luat o serie întreagă de măsuri care, pe lângă toate cerințele pe care le-am menționat deja, formulează și cerința ca uh, autoritățile braziliene să-și asume răspunderea de a uh, întocmi documente legate de originea uh, animalelor importate. Iar aceste animale uh, reprezintă mai puțin de 1,5% din uh, populația uh, bovină din Brazilia. Autoritățile braziliene au reverificat fermele zootehnice uh, care sunt destinate să crească uh, bovine destinate exportului. Și 100 70 de mii de ferme au fost autorizate în acest sens. A existat și o inspecție din partea Comisiei, iar autoritățile braziliene au demonstrat deschidere și dorință de cooperare. Toate concluziile nu au justificat impunerea unor restricții ale importurilor din Brazilia. Situația actuală în privința restricțiilor asupra importurilor din Brazilia ar putea să fie interpretată de unii ca protecționism și ar putea să ducă la o contestare a măsurilor noastre la OMC. De aceea trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană trebuie să se confrunte din când în când cu probleme de siguranță alimentară și am constatat că statele terțe au reacții proporționate față de aceste probleme. Trebuie să conducem prin puterea, puterea exemplului și să respectăm regulile ce guvernează comerțul internațional. Aș dori în încheiere să asigur Parlamentul European că Comisia va continua să combată introducerile, importurile ilegale care reprezintă pericole pentru standardele noastre ridicate. Comisia își va menține abordarea proporționată pe care o are momentan în privința importurilor de carne de vită din state terțe, inclusiv Brazilia. Ne vom asigura astfel că se mențin nivelele ridicate de uh, sănătate publică și de siguranță alimentară în Uniunea Europeană și că ne menținem respectabilitatea la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna comisar! Voi da acum cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Doamna Eranț, din partea PP, două minute. la Uniunea Europeană impune la nivel comunitar normele cele mai înalte din lume în domeniul siguranței alimentare, a sănătății și a mediului. Crescătorii europeni de animale sunt obligați să respecte aceste standarde pentru a putea obține sprijinul Uniunii și pentru cei mai mulți dintre ei nu se compensează uh, investițiile. Procesul este greu de oprit și trebuie luate măsuri pentru că uh, agricultorii noștri încep să lucreze în pierdere. Noi avem și importuri din state terțe, în principal din Brazilia, în sectorul cărnii de vită și cred că ar fi o mare greșeală să lăsăm să intre pe piața comunitară loturi de carne care nu respectă cerințele minime pe care le-a stabilit Uniunea Europeană cu state terțe. Mai mult, aceste cerințe sunt mai scăzute decât uh, cele pe care le impunem producătorilor noștri, pentru că se pare că uh, dacă am impune aceste um, standarde producătorilor de la care importăm, se pare că am contrazice regulile OMC. Însă, Comisia ar trebui să garanteze cel puțin că toată carnea care trece pe teritoriul comunitar provine de la ferme care au fost obiectul unor controle adecvate. Astfel, nu s-ar mai putea face importuri din Brazilia, de exemplu. Astfel, nu, nu este deloc justificat să închidem ochii atunci când apar nereguli pe care oficiul veterinar al Uniunii Europene le-ar putea uh, detecta la inspecțiile periodice. Aș vrea să știu de ce se tinde să se minimalizeze aceste nereguli atunci când oficiul veterinar a confirmat când a vizitat Brazilia că anumite unități de acolo nu respectau normele cerute. S-au arătat că uh, multe lipsuri în sistemul de trasabilitate aplicat de această țară. S-au detectat probleme și în legătură cu loturile care sosesc în Europa și uh, sunt aici doar în tranzit, mergând către alte state. Aș vrea să știu cum se poate garanta că cele 1500 de exploatări agricole respectă normele uh, respective. Mulțumesc foarte mult, vă rog să respectați timpul de vorbire, dragi colegi. Domnul Kelly, un minut și jumătate. Uh, thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Când vine vorba de importurile de carne, noi în Europa trebuie să ne gândim că trebuie să avem un sistem absolut uh, echitabil. Aceasta trebuie să fie bazat pe uh, interesul consumatorului, pe siguranța și sănătatea consumatorilor. Astăzi acest sistem este absolut inechitabil. În primul rând, avem o serie de practici absolut uh, Uh, neproductive în ceea ce privește controlele privind importurile de carne din afara Uniunii Europene. Această situație nu poate să mai dureze. Astăzi, uh, în Brazilia, uh, s-a ajuns totuși la anumite standarde acceptabile și dacă nu suntem atenți, s-ar putea să subminăm interesele producătorilor. Însă, dacă nu suntem atenți, o carne care nu este așa cum trebuie va putea intra în lanțul de producție și de consum. Producătorii europeni au și ei probleme, iar consumatorii sunt cei care suferă până la urmă. Nu au existat, într-adevăr, măsuri uh, efective în acest sens. Există multe exemple în care uh, lanțul de producție nu este verificat așa cum trebuie. Nu este vorba de protecționism, însă trebuie să acționăm. Nu putem să lăsăm lucrurile să se petreacă așa cum sunt ele acum, pentru că e vorba de producătorii noștri, e vorba de consumatorii noștri, e vorba de practici care nu trebuie să fie absolut deloc acceptate și acceptabile. Să nu uităm însă nici de ce se întâmplă în Brazilia, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Lyon, două minute și jumătate, din partea liberalilor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru faptul că ați menționat toate măsurile care au fost luate pentru ca să existe garanția că toată carnea importantă eh, importată răspunde standardelor ridicate, dar în legătură cu eh, cartea importată din Brazilia. Problemele legate de trasabilitatea cărnii uh, se află în centrul preocupărilor Uniunii Europene pentru ca să avem garanții uh, că uh, importăm o carte de calitate. Dar să ne gândim că trebuie să asigurăm pe consumatori, dar și pe fermieri, că nu există niciun fel de risc. Raportul dumneavoastră însă, într-un fel, a menționat și un catalog de lipsuri, pentru că uh, doar 50% uh, dintre uh, fermele inspectate au, nu au avut probleme. Există o serie întreagă de ferme care nu au furnizat documentele necesare. Au existat importuri care nu au fost trasabile și uh, au fost dificultăți de identificare a vitelor, al crescătorilor de proveniență. Preocupările mele, doamna comisar, uh, sunt că în raportul FAO se spune că toate controlele în general au fost satisfăcătoare, dar uh, noi nu suntem deloc convinși de asta și noi trebuie să fim precauți pentru a ne proteja cetățenii. Iar uh, trebuie să ne gândim ce efecte ar putea să aibă izbucnirea unor boli asupra consumatorilor, asupra uh, fermierilor din țara noastră, pentru că um, dacă ar trebui să fie ucise milioane de animale, atunci vom ajunge la pierderi uriașe. Noi trebuie să fim vigilenți. Eu nu pledez pentru a impune restricții Braziliei dar noi trebuie să uh, avem garanții că la nivelul comisiei problema este luată în serios și că în raportul următor uh, vom găsi elemente convingătoare pentru faptul că uh, există o protecție 100% în această relație comercială între Brazilia și Uniunea Europeană. Mulțumesc domnului Lyon, iar acum uh, pentru minut și jumătate domnul Smith. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru declarația dumneavoastră. Este probabil una dintre cele mai complete pe care le-am primit de la vreun comisar în ultimul timp. Sunteți uh, ultima veterană și dumneavoastră ca și noi a luptei împotriva cărnii infestate din Brazilia. Trebuie să știți că noi vă susținem în legătură cu controlul importurilor, în legătură cu febra aftoasă, însă până la urmă nu despre asta e vorba și de aceea mă bucur că uh, s-au făcut atât de multe realizări la nivelul importurilor din state terțe, pentru că nu e vorba aici de carnea de vită braziliană, e vorba de un principiu. Agricultorii noștri și crescătorii de animale doresc ca uh, importurile din state terțe să corespundă cu standardele noastre, cu toate standardele noastre. Problema este că în Brazilia sunt standarde mai scăzute de trasabilitate decât la noi. Uh, și al, altfel nu s-ar ajunge la riscul ca această carne să intre în Uniunea Europeană. Consumatorii se așteaptă ca toate produsele care intră în Uniunea Europeană să fie verificate și sunt de acord cu ceea ce spuneți despre uh, controlul bolilor, dar noi cerem echitate și corectitudine. Consumatorii, agricultorii și noi cerem să se impună exact aceleași standarde de trasabilitate și în Brazilia și în toate țările și 50% uh, din inspecțiile făcute, din controlele făcute în Brazilia, au avut uh, rezultate foarte proaste, au eșuat. S-a vorbit despre uh, atacuri țintite, însă eu vă rog ca toate țările care nu respectă standardele să fie penalizate. Urmează domnul Nicholson. În primul rând, doamna președinte, nu e vorba aici de import, importuri din țări terțe, ci e vorba de carnea braziliană care vine în Europa. Asta este, este subiectul. Stăm aici, discutăm și nu avem niciun fel de rezoluție. Și mi se pare că nu suntem suficient de tari pentru a ne uh, a înfrunta uh, uh Brazilia. Uh, s-a vorbit aici despre anumite uh, standarde, unii vorbesc însă nu se face nimic în acest sens. Vreau să spun foarte clar că mie nu mi-a făcut nimeni lobby. Nu știu ce să zic. Vreau să spun că eu sunt destul de încăpățânat. Și în ceea ce privește viitorul comisar, Vreau să vă spun că nu mai, veți mai reuși să încătușați producătorii în ceea ce privește standardele privind producția de carne. Trebuie să vă spun, domnule comisar, că ă, noi vom fi aici pe următorii cinci ani, nu știu cât veți, vă rezista dumneavoastră și va trebui să ne satisfaceți uh, cât de mult posibil în ceea ce privește standardele. Standardele trebuie să fie aceleași pretutine, indiferent de țara de proveniență. Nu mai vrem să ascultăm vorbe goale. Transmite aceasta succesorului dumneavoastră și vă spun acest lucru în numele tuturor producătorilor și consumatorilor europeni. Mulțumesc foarte mult, domnule Nicholson. Domnul Bafton, două minute. Um doamnă Și eu vreau să exprim îngrijorările în legătură cu siguranța acestei cărni braziliene. Pentru că ă, pe spinarea, de fapt, și în detrimentul fermierilor autohtoni este adusă carne nesigură de la mii de kilometri. Există un avantaj lipsit de fair play pentru brazilieni în comparație cu uh, fermierii nativi. Iar ăsta devine cu atât mai aparent pe fundalul discuțiilor privind schimbările climatice, pentru că Uniunea Europeană închide ochii vis-a-vis -vis de industria animalieră din Brazilia în legătură cu faptul că se extinde inclusiv în uh, zona care era înainte împădurită. Doar o parte din exporturi este autorizată, dar 100 uh, de ferme pe lună uh, primesc acest drept de export în plus. Există îngrijorări în legătură cu uh, toate crescătoriile neautorizate din Brazilia, care de asemenea încearcă să exporte carne spre Europa. Fermierii europeni trebuie să respecte nenumărate reglementări, dar uh, concurenții lor nu trebuie să se supună acelorași rigori, ceea ce creează uh, Uh, condiții dezechilibrate de competiție pe piață. În plus, carnea braziliană are un preț mult mai scăzut. Trebuie să ne gândim la aceste riscuri uh, de inclusiv vis-a-vis -vis de mediul înconjurător din Brazilia pe care uh, industria în, aflată în dezvoltare îl produc. De ce avem un set de reguli pentru fermierii din Marea Britanie și din Europa și un alt set de reguli pentru fermierii brazilieni? Mulțumesc domnului Bafton. Doriți să acceptați o întrebare, domnule Bafton? Veți accepta o întrebare. Domnul Schmidt dorește să-și folosească cartonașul albastru. Vă rog. Thank you, President. I, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu multe din cele spuse de domnul Bafton, dar aș vrea să îi pun o întrebare în legătură cu ceva ce a spus. A spus că se importă în Uniunea Europeană carne care nu este reglementată. Uh, Prez, am auzit o prezentare de 15 minute de la doamna comisar Adineauri. Vreți să acceptați că nu este cum ați spus dumneavoastră și că ce spuneți dumneavoastră subminează acest subiect și discuțiile serioase pe care le avem acum despre un uh, act legislativ foarte tehnic și dumneavoastră nu ne ajutați și puneți obstacole. Mulțumesc. Da, vreau să răspuns. Trebuie să uh, ne uităm la ce se întâmplă cu carne care provine din Brazilia și din alte țări. Sunt probleme cu această carne, înseamnă că este nereglementată. asta e tot, e foarte clar. Cei uh, care fac politici știu despre ce este vorba, dar e vorba de carne nereglementată care vine din aceste state. Avem acum o situație în Uniunea Europeană care a fost provocată de aceste importuri uh, am uh, auzit ce se întâmplă în abatoarele respective și v-am vorbit mai devreme despre faptul că am primit un uh, raport al oficiului veterinar și alimentar. Suntem toți de aceeași parte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bafton. Aș dori acum să-i dau cuvântul doamnei Dodds. Un minut. Uh, doamnă președinte, doamnă comisar, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați făcut o declarație atât de completă ca mulți dintre colegii mei în această seară, sunt puțin surprinsă de faptul că spuneți că nu putem să facem nimic în ceea ce privește aceste importuri de carne din țările terțe. Chiar dumneavoastră a spus că în aceste țări nu pot, acest, noi nu putem să impunem standardele noastre altor țări. Uh, și că ar fi și concurență neloială. Însă, cum putem, nu putem să impunem standarde până nu știm exact cum stă situația și care este starea de uh, conformitate cu standarde. E și bine, până nu vom avea această certitudine, nu trebuie să importăm nimic. Mulți fermieri se confruntă cu mari probleme și cred că ați auzit aici în această seară furia acestor producători și Comisia trebuie să fie atentă la aceste aspecte. Mulțumesc, doamnă Dodds. Continuăm cu următorii vorbitori, doamna McGuinness, două minute. Doamnă președintă, eu sunt uh, de acord cu pledoaria domnului Nicholson și uh, să ne gândim că acum cei care din motive populiste uh, varsă lacrimi de crocodil au refuzat să adoptăm o rezoluție în legătură cu această problemă. În legătură cu prezentarea dumneavoastră detaliată și lungă, dar vreau să spun că nu ați sesizat că avem un elefant în încăpere pentru că uh, v-ați uh, referit doar uh, în legătură cu presiunile pe care fermierii irlandezi le-au exercitat. Deci presiunea politică v-a determinat până la urmă să reacționați. Am ascultat cu atenție prezentarea dumneavoastră, dar vă rog să acceptați că ați fost forțată să acționați. Dumneavoastră ați menționat cifre, spuneați că în 2007 au fost 10.000 de ferme care erau eligibile pentru export, iar acum sunt 700.000 de, de ferme. E bine, eh, eu cred că trebuie să ne punem întrebări în legătură cu eh, aceste importuri, pentru că nu mai am mult timp pentru intervenția mea. Aș vrea să subliniez uh, două uh, chestiuni. Invit comisia următoare, eu și alți colegi din această instituție. Vom exercita o presiune asupra Comisiei să solicite atingerea unor standarde înalte nu putem să scădem uh, cerințele și standardele vis-a-vis -vis de importurile din state terțe. Inclusiv în ce privește pesticidele, inclusiv în ce privește starea de sănătate a uh, animalelor, uh, vom exercita o presiune. Este târziu, dar noi vom ține ochii larg deschiși în legătură cu modul în care va reacționa Comisia viitoare. Mulțumesc doamnei McGuinness. Domnul Tarabela, un minut și jumătate. Doamnă comisar, care este diferența dintre carnea de vită europeană și cea de import? Nu e vorba de gust, nu e doar de preț vorba, e vorba mai ales de standardele sanitare care există în Uniunea Europeană și nu există neapărat în statele terțe care exportă carne. În privința cărnii de vită din Brazilia, uh, s-a vorbit despre condițiile sanitare într-un raport care a fost transmis Bruselului în 2007. Institutul de Sănătate Publică din Belgia a făcut teste care au demonstrat că calitatea bacteriologică a cărnii de vită argentiniană este mult scăzută față de cea locală. E vorba cam de două luni, să nu uităm, pentru ca această carne din Argentina să ajungă pe continentul european. Și costurile sunt mult mai mici decât în uh, Belgia, pentru că este un, o altă perioadă uh, de prelucrare. Trebuie ca statele europene să respecte standardele, dar și statele care exportă în Uniunea Europeană trebuie să respecte aceleași standarde. Interzicerea prematură a eșuat și Comisia a eșuat astfel în respectarea intereselor consumatorilor. Importurile din state ca Brazilia, Statele Unite, Chile, uh, interzicerea importurilor din Brazilia, în Statele Unite, Chile, Japonia și alte țări ne dau un exemplu, pentru că noi trebuie să garantăm calitatea pentru consumator. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tarabella, doamna Harkin. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, ați spus că nu putem să impunem aceleași standarde, însă trebuie să avem efecte proporționale. Producătorii au o, produ- au o responsabilitate însă în alte țări trasabilitatea este mult mai redusă decât la noi. Dar în aceste condiții, cum putem să avem condiții proporționale, echivalente? Ați vorbit despre importurile din Brazilia. După părerea mea, cred că toată lumea aici s-a înșelat asupra adevăratului impact al acestei probleme și, și informația n-a fost suficientă. S-a vorbit aici uh, despre uh, lipsa de uh, reactivitate a Comisiei și numai după presiuni s-a făcut ceva. Eu sunt profesor de matematică și uh, dacă dau pro, pro, elevilor mei 12 probleme de rezolvat, mă aștept ca ei să rezolve 12 și nu 6. Nu v-ați făcut temele, doamnă comisar, și nu cred că dați un exemplu bun aici. Uh, bineînțeles uh, că producătorii au nevoie de certitudine ca și consumatorii, iar Comisia are o responsabilitate pentru a mulțumi cele două categorii. Mulțumesc. Domnul Ashworth. Mulțumesc, doamna președintă. Domnul comisar, M-am bucurat să aud că sunteți atât de hotărâtă să uh, impuneți standarde înalte pentru importurile în Uniunea Europeană. Vorbesc despre afișele în aeroporturi. Eu vreau să vă spun că nu am găsit nici un fel de avertismente și nici vreo verificare Um, în aeroporturile din Uniunea Europeană în ce privește uh, produse de carne importate. Deci lucrurile în realitate nu stau așa. În al doilea rând nu sunt convinsă nici de argumentele dumneavoastră privind carnea din Brazilia. Eu uh, îi susțin pe antevorbitori în acest punct de vedere. Noi, uh, fermierii din Uniunea Europeană, avem uh, standardele uh, cele mai ridicate pentru siguranța alimentară, dar aceste standarde um, presupun și costuri ridicate pentru producția noastră pe care nici nu putem să le transmitem în totalitate consumatorilor. Deci noi am dorit ca toate produsele, inclusiv cele importate, să corespundă acestor standarde ridicate. Spuneați că uh, nu putem lăsa uh, să rezolve strict uh, piața această problemă. Eu cred că trebuie să avem o politică agrară comună care să nu însemne niciun, niciun fel restricții și protecționism, ci să urmărească strict siguranța alimentelor. Mulțumesc, domnul Des, pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Sunt recunoscător doamnei uh, Heranț că a ridicat această problemă în Parlament, pentru că ceea ce facem noi astăzi este o discuție de principiu privind alimentele. Nu uh, doar Brazilia creează o problemă. Noi trebuie să ne punem întrebarea dacă în interesul consumatorului este nevoie să avem uh, standarde atât de ridicate și restricții atât de mari, inclusiv uh, pe plan intern, dacă da, atunci nu putem accepta uh, ca să fie de acord Comisia cu importurile din țări în care aceste înalte standarde nu există. Noi acceptăm importuri în care uh, nu există niciun fel de trasabilitate pentru originea cărnii. E bine, trasabilitatea ă, trebuie să fie garantată. Ă, altfel, de ce ă, o pretindem de la fermierii noștri? Ar fi doar o simplă șicană vis-a-vis -vis de fermierii noștri. Nu pot accepta dublul standard. Eu nu vreau să izolăm Europa dar vreau să existe în Europa condiții de competitivitate absolut echitabile, pentru că noi, pentru o jumătate de miliard de oameni în Europa, trebuie să creăm condiții de siguranță alimentară. Parlamentul, într-adevăr, va arăta și în continuare cu degetul pe rană până când uh, vor exista condiții egale și până când uh, siguranța alimentară în Europa va fi garantată cu același standard. Mulțumesc domnului Des, iar domnul Cortes Lastra acum. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Trebuie ca Comisia Europeană să exercite în continuare un control în ceea ce privește respectarea standardelor europene de către produsele importate. Toți uh, trebuie să facă un efort pentru a se conforma la aceste standarde. Uneori consumatorii cer ca ele să fie respectate mai mult. E vorba de norme privind bunăstarea animalelor și trasabilitatea. Aceste probleme nu sunt limitate la un sector sau la o singură țară. Este o problemă mult mai complicată. Președinte, întrerupe. Mulțumesc foarte mult, doamna Girling. Un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc doamna președinte. În sud-vestul Angliei, Angliei, de unde vin eu, avem o climă uh, specială care ne permite să avem o zootehnie înfloritoare. Și avem uh, standarde înalte de trasabilitate și de bunăstare a animalelor. Toate eforturile uh, făcute uh, Um, uh, ne-ar trebui să ne ducă la o situație absolut ideală, însă nu este adevărat. Am văzut uh, săptămâna aceasta că există presiuni din partea anumitor lobby-uri, al vegetarianilor, de exemplu, uh, și a altor categorii care sunt nemulțumite de situație. Cum se poate descurca consumatorul în aceste condiții? Tot ce trebuie este un uh, mediu absolut echitabil pentru toți uh, participanții pe piață. Doamnă comisar, vă cer să vă respectați angajamentele și să faceți ceea ce ați spus că vreți să faceți. Mulțumesc. Domnul Lavia, un minut și jumătate. Domnul președinte, domnul comisar. Doamna președintă, doamna comisar, cred că subiectul pe care îl tratăm astăzi constituie o mică parte a unei probleme mult mai ample. Este vorba despre problema unui comportament egal și echitabil uh, uh, vis-a-vis -vis de producătorii noștri și de producătorii străini. Și asta se referă nu doar la importul de carne, ci în general la importul și de alte produse. Dar în legătură cu importul de carne, Europa este importator net. Noi uh, producem doar 60% din necesarul propriu de carne, asta înseamnă că suntem obligați să importăm, dar vrem să existe și garanția uh, pentru consumator că nu există niciun fel de risc pentru sănătatea sa. Dorim ca ceea ce s-a spus astăzi uh, să uh, ducă până la urmă la condiții de import uh, egale cu condițiile existente pe piața internă. Dacă noi stabilim condiționări legate de trasabilitatea unui produs pentru produsele interne, atunci trebuie să existe această condiție și pentru cele din exterior producătorii noștri trebuie să fie protejați, nu doar cei străini. Mulțumesc domnului Lavia. Doamna de Lange, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Sunt ultima vorbitoare de pe lista oficială și deci voi încerca să rezum această dezbatere. Cred că pot să o fac. Un proverb olandez este care este imposibil de tradus, din păcate, la ora aceasta înaintată, rezumă foarte bine situația. Ideea este că aceeași situație trebuie să fie tratată mereu la fel, deci trebuie să se aplice aceleași standarde pentru toate produsele importate, pentru că altfel agricultorii noștri nu vor mai face față concurenței. Este vorba de înregistrarea vitelor, de crotaliere, de uh, standardele de bunăstare din Brazilia, dar și de pui tratați cu hormoni sau cu clor din uh, Statele Unite. Și aș putea continua cu exemplele. Dar, dragi colegi, vreau să vă spun că cred că Parlamentul nostru trebuie să atragă atenția Comisiei asupra necesității de a uh, proteja interesele consumatorilor și nu spun asta la final de mandat al Comisiei, ci la început de mandat. Uh, E adevărat că s-au luat măsuri în ceea ce privește combaterea fiebre, febrei aftoase, de exemplu vaccinare și așa mai departe. Sunt probleme în țările noastre, foarte multe animale au trebuit să fie uh, anihilate din cauza aceasta, dar trebuie să ne uh, asigurăm că se pot rezolva aceste probleme și aștept să văd ce va face viitoarea comisie. Mulțumesc foarte mult, doamna de Lange. Haideți să trecem acum la procedura de luare spontană a cuvântului. Am deja o listă foarte lungă. Domnul Iar are cuvântul un minut. Vă rog să respectați timpul alocat. Estimate colegi, estimați colegi, cred că experții în probleme agrare din Parlament au uh, formulat foarte clar cerința să existe aceleași condiții pentru producția de carne internă ca și pentru producția de carne externă. Am urmărit cu interes faptul că doamna comisar a vorbit mai multe 10 minute pentru a ne explica că de fapt lucrurile nu stau așa. Ați fi putut să vorbiți mai puțin, să ne spuneți doar Parlamentul are dreptate și pe viitor voi ține seamă de ceea ce îmi spuneți. În ce privește uh, așteptările grupului meu politic, uh, nu uh, dorim măsuri protecționiste, ci dorim să creăm condiții de fair play pentru comerțul internațional. Ne dorim reguli bazate pe fair play în ce privește comerțul intern și comerțul internațional și uh, această pretenție uh, o vom formula și pe viitor cu fermitate. Mulțumesc foarte mult! Doamnă președinte, doamnă comisar, S-a discutat înainte despre foamete și acum discutăm despre carne. Lucrurile sunt, uh, deci, cumva se leagă și sunteți, uh, aveți dreptate să vă îngrijorați în ceea ce privește sănătatea consumatorilor și standarde. Însă, să nu uităm ce înseamnă această producție de vită, de, vită, uh, de carne de vită, câtă apă este necesară și așa mai departe, câte, câtă apă este necesară pentru a produce soia care hrănește aceste vite și așa mai departe. Avem nevoie de un eh, trasabilitate aici, dar și în afară, în țările din străinătate și trebuie să le ajutăm să uh, ajungă aceste standarde și în sfârșit să încurajăm pe cetățenii noștri să nu mai mănânce atâta carne. Mulțumesc foarte mult, domnule Watson. Doamna Costinger, un minut. Danke, Frau Präsidentin. Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenii noștri au așteptări mari în ce privește siguranța alimentelor pe care le consumă. Și asta se referă nu doar vis-a-vis -vis de propria sănătate, ci și de standardele de protecție ale mediului înconjurător. Transparența um, și trasabilitatea acestor produse este garantată numai în Europa dar în felul acesta ă, nu este garantată echitatea în ce privește competiția pe plan mondial pentru fermierii noștri. Eu cred că avem sarcina să impunem o dezbatere pentru a crea condițiile cadru politice necesare unei egalități de pline pentru fermierii noștri. Mulțumesc, domnul Niculescu. Da?

Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru ce ne-ați spus aici uh, și se reflectă, bineînțeles, activitățile dumneavoastră de-a lungul mandatului. Europa a făcut o serie de alegeri în ceea ce privește siguranța alimentară a cetățenilor săi. Deci trebuie să garantăm siguranța și calitatea alimentelor pentru cetățenilor noștri. Am auzit despre un raport recent în acest sens și pot să vă spun că uh, îmi dau seama că colaboratorii dumneavoastră sunt puțin jenați pentru că Până la urmă, ei nu pot să ne răspundă întrebărilor noastre, și acest lucru mă jenează la rândul meu. Avem nevoie de reguli stricte pentru a proteja consumatorii noștri, însă trebuie să ne fie rușine de aceste standarde, trebuie să ne fie rușine atunci când uh, aceste țări uh, pe, uh, ne fixează uh, condiții absolut uh, rușinoase pentru a achiziționa uh, avioane, de exemplu. Ei bine, aici vorbim de sănătate, vorbim de alimente și nu trebuie să ne fie rușine când vine vorba de acest subiect. Mulțumesc. Domnul Sikierski, ultimul de pe listă. Să exportăm. Mulțumesc, doamna președintă. Dacă vrem să exportăm, trebuie să acceptăm și ideea că suntem obligați să importăm pentru că există două direcții pentru orice comerț, dar nu trebuie să existe dublu standard pentru acest comerț. Uniunea Europeană are diverse tipuri de inspecție și control pentru a-și proteja piețele împotriva uh, unor alimente care ar putea să constituie o amenințare pentru sănătatea noastră. Din ceea ce ne-a expus doamna comisar, cred că uh, nu trebuie să uh, ne așteptăm la același tip de control din partea uh, celorlalți. Oare am înțeles corect ce ne-a spus doamna comisar? Asta înseamnă că rezultatul inspecției este până la urmă sub semnul întrebării. Vă întreb oare Rusia sau alte țări uh, ar putea impune uh, produselor noastre cerințe pe care noi nu suntem în stare să le impunem Braziliei, contează mai mult efectul final? Mulțumesc foarte mult. Doamna comisar, aveți cuvântul pentru a vă referi pe scurt la această dezbatere interesantă. Stimați deputați, aș vrea să vă amintesc că eu nu am spus că nu putem impune reguli statelor terțe. Îmi pare rău că chiar și după o prezentare de aproape 15 minute nu am reușit să vă arăt ce reguli impunem noi când importăm din state terțe. Trebuie să vă amintesc că suntem și în același timp importatori de carne din state terțe și acum importăm din Brazilia numai 5% din necesarul de carne de vită din Uniunea Europeană și spuneam în același timp suntem mari exportatori către state terțe, către Rusia și către alte state. Și la ora actuală exporturile noastre către Rusia reprezintă un miliard de euro pe an Majoritatea produselor provin din Irlanda. Iar noi încercăm să convingem Rusia că nu putem accepta aceleași reguli care se aplică, ca cele care se aplică în Rusia. Pentru că așa e comerțul internațional. Acestea sunt regulile. Trebuie să aplicăm echivalență, dar nu reguli identice. Cât timp suntem satisfăcuți cu uh, strictețea pe care o impun ei ca să ne protejeze nou consumatorii. Așa procedăm și aplicăm regulile de siguranță în cazul Braziliei, așa cum o facem, tocmai pentru că misiunile noastre de la oficiul veterinar ne-au arătat că ceva nu merge bine acolo. Și de aceea am și aplicat reguli foarte stricte, v-am prezentat cifrele. În ceea ce privește ultima deplasare în Brazilia, da, au fost probleme, dar vă contrazic, vă provoc. Uitați-vă la toate rapoartele misiunilor oficiului veterinar pentru toate statele membre și comparați. Veți constata că sunt deficiențe foarte grave chiar și în statele membre și noi cerem statelor membre și autorităților de acolo să le uh, rezolve. Și asta am cerut și Braziliei. Așadar, s-au identificat probleme în Brazilia, într-un stat unde trei unități aveau deficiențe importante. Autoritățile braziliene au luat măsuri de corecție, au trimis din nou la formare auditorii respectivi și s-au mai identificat probleme în încă trei unități, de exemplu în legătură cu termenele de notificare sau în legătură cu uh, consecvența datelor din bazele de date. Aceste probleme au fost recunoscute ca fiind minore de către echipa responsabilă. Cu toate acestea, autoritățile braziliene au întreprins revizuirea bazelor de date pentru a evita existența datelor incorrecte. Sigur că misiunile oficiului veterinar și fitosanitar știu că vor găsi defecte atunci când merg pe teren, iar obligația noastră este de a corecta deficiențele pe care le constatăm, fie că e vorba de statele membre sau de state terțe pentru că obligația noastră este o obligație față de consumatori. Și doresc să vă asigur că vom continua să trimitem misiuni în Brazilia și în alte state terțe pentru a ne asigura că atunci când sunt descoperite probleme, acestea sunt îndreptate. Și trebuie să vă asigur că jucăm la modul cât se poate de corect față de agricultorii și de producătorii noștri în relația cu statele terțe. A existat o remarcă în legătură cu România. Da, România, ca și Bulgaria și în trecut multe alte state membre, a avut o problemă legată de febra porcină clasică. Am auzit foarte multe despre România și despre Bulgaria și am ascultat pe reprezentanții acestei țări. Și eu vă cer să rugați guvernul, să faceți apel la guvernul dumneavoastră să vă spună ce asistență v-am oferit noi ca să scăpați de această problemă. Și puteți și sunt convinsă că România va putea să exporte carne în viitorul foarte apropiat tocmai datorită acestei asistențe pe care v-am oferit-o noi pentru această febră porcină clasică. Stimați deputați, doresc să vă asigur că responsabilitatea noastră este în primul rând față de consumatorii europeni. Noi dorim să tratăm echitabil și corect pe toată lumea și vrem să ne asigurăm că misiunile oficiului veterinar în state terțe vor fi foarte stricte și că vor rămâne vigilente. Dacă ceva nu merge bine, noi vom încerca să îndreptăm acea problemă, dar ne vom păstra vigilența și strictețea dacă vor mai fi trecute și alte state pe listă sau nu, sau alte probleme, depinde strict de uh, autoritățile braziliene, depinde dacă sunt gata să cheltuie banii necesari pentru ca exploatările lor agricole să uh, ajungă la standardele pe care le dorim noi, ca să poată exporta. Dacă nu o vor face, nu vom mai importa de acolo. Mulțumesc, doamnă președinte. Astfel ajungem la sfârșitul dezbaterii. Următoarea sesiune va avea loc joi, 26 noiembrie, la orele 9 și se va încheia la ora 13. Apoi va continua de la 3 la 5 după amiaza. Ordinea de zi a fost publicată în documentul de sesiune și de asemenea pe internet. Sesiunea se suspendă. Noapte bună!